Colegi, în primul rând îmi cer scuze că am întârziat, spune președintele. Aveți ordinea de zi, sper că nu aveți nimic împotriva ordinii de zi. Dacă nu sunt uh, obiecții, trecem la următorul punct. Uh, avizul privind agenda urbană europeană și viitorul acestea în cadrul politicii de coeziune. Doamna Rosbach, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem fondurile de coeziune, care este foarte importantă, și uh, cei care provin din comunități foarte mici știu cât de dificil este ca aceste comunități să se dezvolte într-o manieră rațională. Asta, bineînțeles, în cazul în care nu există infrastructura necesară. Și tocmai de aceea este important să spunem că putem face uz de bunele practici, uh, putem să spunem că avem nevoie de, de toate acestea pentru ca și oamenii care nu locuiesc în marile orașe să poată beneficia de toate avantajele modernității. Mă refer, bineînțeles, la zonele rurale, zonele depărtate, care trebuie să beneficieze de posibilități de transport raționale. Și eu provin dintr-o astfel de comune, eh, comunitate, dintr-o astfel de zonă și tocmai de aceea consider că cei din comisie trebuie să folosească mijloacele aflate la dispoziția ei, uh, lor pentru a îmbunătăți condițiile de viață a acestor oameni. Bineînțeles că vom uh, lăsa în continuare anumite lucruri în, în domeniul de responsabilitate a autorităților locale. Însă, în același timp, e important ca bunele practici să fie la dispoziția Comisiei și implicit la dispoziția tuturor celor care pot trage învățăminte de pe urma lor. Și după părerea mea, claritatea sporită este necesară și, de asemenea, îmbunătățirea sistemului de obținere a informațiilor. Asta pentru ca cetățenii din toate aceste zone, de asemenea decidenții din statele membre, să poată beneficia de pe urma lor. Am vorbit aici, în uh, raportul meu, în avizul meu, despre sistemele integrate de emitere a biletelor, etc. În orice caz, mi se pare important ca bunele practici să fie, să fie concentrate și concertate. E important pentru mine ca sistemul feroviar să fie pus pe roți Uh, să putem ajunge cât mai repede dintr-o parte într-alta. Să renunțăm în timp, spre exemplu, la transportul rutier în favoarea transportului feroviar. Acestea ar fi primele mele comentarii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc doamnei Rosbach uh, pentru avizul său, cu atât mai mult cât, cu cât prima mea remarcă este că ne lipsesc uh, documentele. Al cincilea raport al Comisiei nu este disponibil, există puține documente la nivel european și se poartă discuții importante în ceea ce privește guvernanța. Aș vrea să uh, subliniez câteva puncte care par importante uh, pentru Comisia noastră. Prima remarcă, prima observație este că zonele urbane concentrează maximum de probleme de transport și, odată cu aceasta, uh, congestie și uh, poluare. Zona urbană constituie uh, pune probleme mari de transport. A doua observație este că zonele urbane reprezintă huburi, noduri de circulație mono sau intermodală la nivel european și deseori sunt uh, locul strategic unde se întâlnesc rețelele uh, prioritare sau articularea acestor rețele cu cele naționale sau regionale. Se poate spune că politica de coeziune urbană este o politică care are influență asupra tuturor politicilor de transport la nivel european. A treia observație este că zonele urbane reprezintă 85% din uh, PIB și 75% din populația europeană și de aceea coeziunea, coeziunea de funcționare este un element esențial al politicilor noastre și de asemenea și a cadrului strategiei Europa 2020. În cele din urmă, trebuie spus că transportul este pivotul central al mizelor uh, coeziunii urbane. De aceea, eficacitatea transportului de bunuri și de servicii în comunitatea europeană sunt afectate, sunt un factor de coeziune socială și, de asemenea, sunt o miză de mediu, pentru că în zonele urbane sunt uh, concentrate mizele referitoare la poluare și congestia traficului. Și uh, afectează la acest nivel un număr maxim de persoane. Apoi, problemele de guvernanță și um, de guvernanță uh, și de finanțare, de aceea uh, această coeziune uh, este importantă, tratată prin prisma principiului subsidiarității, desigur, însă e nevoie de o mai bună utilizare și o mai bună utilizare a fondurilor structurale și de coeziune, uh, Uh, în domeniul transportului, având în vedere importanța pentru rețelele specifice și, în mod evident, trebuie să ne gândim să asociem nivelul uh, local urban cu aceste probleme de guvernanță și uh, cu finanțarea, bineînțeles. Mulțumesc. Domnul Savisa. Îmi cer scuze, spune președintele, doamna Savisa. În primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei Rosbach pentru ceea ce a făcut, pentru că este vorba numai de un uh, aviz din partea grupului ALDE. Trebuie să spun că uh, o să facem niște amendamente până miercuri, însă important Uh, este faptul pe care l-a subliniat uh, importante sunt lucrurile pe care le-a subliniat uh, doamna Rosbach în calitate de um, autor al avizului. Doamna Kramer sau domnul Kramer, poate mă puteți ajuta. Dacă vreți, verificăm. Da, Bun, mulțumesc mult. Avem uh, câteva adăugiri și câteva critici. Nu știu de ce vorbim despre, despre zonele nefavorizate, pentru că orașele sunt cele mai problematice zone, de altfel, dar în același timp și în orașe putem să rezolvăm cât, cel mai ușor problemele acestea cu care ne confruntăm. Dacă ne gândim la modul în care trebuie să arate orașele în anul 2050, e clar că trebuie să renunțăm încet, încet la transportul rutier. Prin urmare, Transportul în comun trebuie să fie promovat nu doar în zonele defavorizate, ci și în orașe, în zonele cât se, se poate de dezvoltate. În toate aceste zone, uh, transportul rutier trebuie să fie eliminat. În Berlin, spre exemplu, 75% dintre, o, ă, dintre străzi pot fi circulate doar cu 30 de km la oră. De ce să nu, să nu lăsăm orașele să decidă care sunt ă, drumurile pe care se poate circula cu o viteză mai mare, să le oferim posibilitatea ă, autorităților locale să reglementeze, să își reglementeze singure problemele. Um, vorbim despre mobilitate durabilă pe viitor. Am uh, decis deja în cele două inițiative privind transportul urban să vorbim despre aceasta și tocmai de aceea vreau să adăugăm aici în aviz sustainable, în, uh, înaintea cuvântului uh, transport ur, uh, expresiei transport urban. De asemenea, toate orașele trebuie să prezinte un plan cu privire la la durabilitatea și sustenabilitatea transportului urban. Avem nevoie de planuri astfel încât aceste planuri să poată fi trans, transpuse într-un viitor într-o manieră, în realitate. În ceea ce privește cofinanțarea, deja am făcut o propunere uh, și dacă e să ne uităm unde ajung banii din fondurile structurale, ne dăm seama că majoritatea acestor fonduri ajung la transportul rutier și nu cel feroviar sau uh, fluvial. Ne dăm seama că e nevoie să luăm o decizie în acest sens sau să ne punem în uh, aplicare toate principiile pe care le-am discutat uh, în cadrul Parlamentului European și în cadrul celorlalte instituții europene. Dar e clar că trebuie să, să găsim uh, soluții pentru schimbările climatice, însă aceste soluții nu pot fi găsite atâta timp cât 60% din fondurile structurale sunt investite și pe viitor în, uh, în uh, transportul rutier, în drumuri în infrastructura rutieră. Trebuie să investim în această infrastructură cel puțin sau cel mult 40% dintre fondurile structurale. În ceea ce privește transportul feroviar, avem deja niște proiecte majore, însă acestea cu greu vor fi transferate sau transformate în realitate cândva într-un timp apropiat. Asta deoarece toate aceste căi feroviare sunt deosebit de dificil de realizat și tocmai de aceea trebuie să investim fondurile astfel încât rezultatele să fie atinse cât mai rapid uh, cu putință și doar dacă aceste uh, doar, doar dacă gândim uh, într-o manieră rațională utilizarea fondurilor noastre, vom reuși să transpunem în realitate și marile proiecte de infrastructură feroviară Prin urmare, haideți mai întâi de toate să ne concentrăm asupra uh, proiectelor mai mici. Vă mulțumesc! Domnul Landau. Domnule președinte, Salutăm uh, raportul doamnei Ros, uh, uh, avizul doamnei Rosbach. Este un proiect de aviz foarte bun și îl salutăm pentru că întregul climat, întreaga atmosferă legată de această uh, politică aparțină altor autorități decât cele europene, cele naționale și regionale. Apreciez uh, abordarea doamnei Rosbach. Uh, sigur, uh, doamna a abordat problema sistemului integrat de emitere a biletelor, ceea ce este important uh, pentru căile noastre ferate. E bine că acest lucru este ilustrat, reflectat în acest aviz. Sunt două aspecte, domnule președinte, la care mă gândesc la un amendament. În primul rând, la alineatul 8, Acolo se spune, uh, sublinează potențialul fondului de coeziune de a completa programul, programul rețeaua transeuropeană de transport. Nu sunt uh, sigur de legătura de aici. Poate că am înțeles greșit, însă pentru mine uh, aceste rețele transeuropene de transport trebuie să ofere Uh, o rețea principală pentru Europa și uh, fondurile de coeziune trebuie să fie folosite pentru a ajuta regiunile cele mai sărace din Europa, să le susțină și să asigure conectarea acestora la rețele. Deci uh, aceste fonduri trebuie canalizate și către zonele sărace. Apoi, la alineatul 2 aș mai avea un amendament. Se spune acolo că e vorba de transportul public între orașe. Uh, cred că și uh, bărcile pot să facă o legătură între embarcațiunile pot să facă o legătură între uh, orașe cum uh, sunt legăturile între Amsterdam și Utrecht, de pildă, sau alte orașe din Europa. Deci mă gândesc ca și aici să fac un, o propunere de amendament. Mulțumesc, domnul Zeller. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul este prezentat în Comisia Regii Este vorba aici despre introducerea sau integrarea agentei urbane în politica de coeziune a Uniunii Europene. Acum se vorbește despre faptul că importanța orașelor și zonelor urbane trebuie să fie mai mare în, pe viitor în ceea ce privește alocarea fondurilor din, fond, din uh, politica de coeziune, care corespund politicii de coeziune. Și în momentul în care vorbim despre transport, bineînțeles, trebuie să ajungem la un consens. Uh, și anume cu privire la următoarea, uh, următorul aspect. Ne dorim pe viitor ca transportul, transportul în comun să fie inclus în această politică de coeziune pe viitor? Eu cred că da, trebuie să facem lucrul acesta. E un aspect la care trebuie să ne gândim pe viitor, pentru că în 70% dintre cetățenii Uniunii Europene locuiesc lucrează, își petrec timpul liber în zonele urbane și tocmai de aceea zonele urbane trebuie să primească o importanță mai mare decât uh, a, a fost cazul în trecut. Și uh, în acest sens, politica de coeziune trebuie să fie folosită, ea trebuie să ofere stimulentele necesare pentru schimbarea situației și cred că trebuie să exprimăm lucrul acesta în următoarele documente mult mai clar. Mulțumesc, domnule Bradburn, spune președintele. Domnul Bradburn, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că ascultându-l pe domnul Kramer, am uh, înțeles mai bine de ce această cale presupune un uh, mare pericol. Sunt de acord cu introducerea doamnei Rosbach și de asemenea și cu domnul Van Dalen. Mi se pare că există pericolul să ne să uh, ajungem într-o confuzie aici, care în legătură cu scopul uh, uh, rețelei de transport și a politicii de coeziune cred că aceste chestiuni au legătură în principal cu politica națională sau cu politica locală, regională. Și nu aș vrea să văd că evoluăm pe calea sugerată de domnul Kramer și anume de a spune noi ce fel de investiții trebuie să ajungă în zonele urbane, în comunități uh, pentru transport. Asta nu are nicio legătură cu Uniunea Europeană, asta trebuie hotărât de uh, autoritățile locale sau, în cel mai rău caz, de cele naționale. N-am nicio problemă cu sugestia doamnei Rosbach făcută că ar trebui să se facă schimb de bune practici. Asta mi se pare de bun simț. Dar, oricum, nu pot fi de acord cu orice ar putea să ducă la această idee a deciziei la nivel european privind uh, transportul. Asta este o problemă care trebuie determinată la nivel local. Vă mulțumesc. Președintele, domnul Kolicek. Mulțumesc, domnule președinte. Ascultându-i pe colegii mei, pot să spun că sunt de acord cu aproape tot ce s-a spus aici. Un lucru însă nu este foarte clar. Dacă citesc aceste sugestii, văd că se cere o abordare specială în ce privește sublinierea importanței transportului public pentru cartierele dezavantajate. Dar asta ar fi o greșeală pentru că transportul public este important pentru orice oraș, mai mare sau mai mic. Și un oraș poate fi dezavantajat pur și simplu pentru că există o densitate mai mare, uh, pentru că se blochează traficul foarte des și transportul public poate, este cel care poate să ajute un astfel de oraș să-și îmbunătățească situația. Asta vreau să subliniez. Altminteri, sunt complet de acord cu tot ce s-a spus uh, până acum. Ceea ce dorim este ca orașele noastre să fie locuri în care se poate, să se poată locui, uh, pentru că din ce în ce mai mult crește numărul oamenilor. Doamna Țică. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Agenda urbană și mobilitatea urbană este unul dintre subiectele extrem de importante pentru perioada următoare și sper ca în uh, dezbaterea privind viitoarea politică de coeziune, uh, politica uh, privind transportul urban să capete o importanță cât mai mare. Spun acest lucru întrucât, din păcate, o mare parte din emisiile poluante sunt produse în mediul urban și de aceea trebuie făcute investiții substanțiale în modernizarea transportului public, în, um, într-un transport public mai eficient din punct de vedere energetic, uh, dar și mai ecologic, cu emisii uh, reduse. Uh, reamintesc aici faptul că există deja o directivă care încurajează ca transportul public să fie cât mai ecologic și în acest sens autoritățile publice uh, Uh, sunt invitate ca atunci când efectuează, organizează licitații, fie pentru cumpărarea de autobuze, fie pentru închirierea lor, uh, să ia în calcul uh, costul pe toată durata de utilizare a mijlocului, a vehicului respectiv, inclusiv costul legat de poluarea generată. Uh, de asemenea, în repetate rânduri, noi am uh, subliniat uh, introducerea sistemelor inteligente de transport pentru a putea fi asigura un sistem integrat de emitere a biletelor și, practic, să eficientizăm astfel transportul public. Atunci când vorbim de mobilitatea urbană, vorbim atât de participanții vulnerabili la trafic, dar uh, vorbim uh, și de investiții în uh, infrastructura rutieră și feroviară, pentru că vorbim și de transport feroviar în ceea ce privește mobilitatea urbană. Cred că este important să creăm și să ne asigurăm că avem instrumentele necesare pentru finanțarea acestor investiții, dar și că susținem Uh, și respectăm principiul subsidiarității, pentru că atunci când vorbim despre politica urbană, uh, autoritățile locale sunt cele care au uh, cel mai important cuvânt de spus. Mulțumesc. Thank you. Președintele, mulțumesc. Reprezentantul Comisiei dorește să ia cuvântul? În regulă. Doamna Roșbach, mai doriți să adăugați ceva la ce s-a spus până acum? Thank you, Chair. Yes. Mulțumesc, domnule președinte, da. În primul rând, aș vrea să mulțumesc, să mulțumesc tuturor colegilor pentru tot ceea, tot ceea ce au spus și o să, uh, sigur, multe lucruri sunt minunate, s-au spus multe lucruri minunate, dar nu sunt de acord cu tot ce s-a spus, domnule Kramer, dar asta e situația. În uh, Europa, cred eu, avem două tipuri de structuri de organizare a societății. Una este cea în care majoritatea populației este concentrată în orașe, dar sunt și țări în care acest model nu se aplică și în care oamenii sunt mult mai răspândiți pe teritoriu. Și de aceea nu am menționat direct niciunul dintre cele două modele, pentru că eu vin dintr-o astfel de țară unde oamenii sunt răspândiți peste tot, unde sunt case peste tot, uh, peste tot teritoriul. Și știu că Finlanda și alte țări uh, la fel ca ea, au uh, suprafețe, suprafețe de teritoriu pe care nu e nimeni și comunități foarte mici, foarte izolate unele de celelalte. Și asta, aceste comunități chiar au probleme reale. De aceea nu am menționat direct Uh, faptul că orașele trebuie să beneficieze de o anumită abordare și zonele rurale de o alta. Și tocmai de asta am cerut să introducem schimbul de bune practici. Pentru că avem două situații foarte diferite în țările noastre și cred că uh, sigur, sunt de acord cu îmbunătățirea uh, situației de mediu, mai puține poluare, autobuze mai eficiente și așa mai departe. Toată lumea de acord cu asta, nu cred că e nevoie să menționăm acum așa ceva. Însă ce este necesar este ca în multe din țările noastre aceste zone care nu sunt uh, uh, neapărat orașe sunt pe moarte, pentru că banii tind să meargă la orașe și concentrarea este întotdeauna pe orașe și nu pe oamenii care locuiesc și trăiesc în uh, zone rurale, în afara orașelor, în, uh, în uh, localități mai mici, care au prea puține oportunități de educație, de a-și trimite copiii la de a călători. Healthcare and so on. That's the reason why I think we have to look at these areas too and again go for best practice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 însă sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce s-a spus și mi-am luat note și sper că voi reuși să adaug, să introduc unele dintre aceste lucruri în document și sunt nerăbdătoare să primesc amendamentele noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc, domnule Roșbach. Uh, mie mi-a fost totul foarte clar. Am înțeles foarte clar ce ați vrut să spuneți. Termenul pentru amendamente este 10 noiembrie. Vom vota în comisie avizul pe 1 decembrie și Cred că votul în Comisia Regii va fi probabil ianuarie sau februarie anul viitor. Motivul pentru acest termen limită foarte scurt are legătură cu uh, calendarul Comisiei Regii. Mulțumesc foarte mult. Următorul punct, raportul domnului Kramer privind politicile de concurență, examinarea amendamentelor. Michael, ai cuvântul. Mai întâi de toate, dați-mi voie să, vă, să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Este vorba despre competiție echitabilă între toți transportatorii. Această competiție echitabilă nu există în momentul de față și tocmai de aceea încercăm să exercităm presiune astfel încât competiția, compet, competiția echitabilă să devină realitate. Dați-mi voie să vă spun câte ceva legat de anumite amendamente. Spre exemplu, amendamentele 10 și 11. Acolo se cere o înlocuire a unor formulări și după părerea mea, aceste solicitări sunt uh, deplasate pentru că dacă e să vorbim despre competiție echitabilă, atunci e clar că avem și nevoie și de securitate ecologică și de asemenea securitatea muncii. Nu ne dorim ca, această, ca aceste amendamente să fie incluse. Nu le pot accepta pur și simplu. 15, 16, 17. Acolo s-a făcut un amendament consolidat. Este vorba aici despre o precizare a diferențelor între taxa rutieră și taxa feroviară. Trebuie să, să menționăm această diferență sau nu? Mi se pare o nedreptate că Uniunea Europeană cere ca pentru fiecare locomotivă să fie taxată, uh, iar uh, mărimea acestei taxe este nici, nu este niciodată limitată. În uh, Slovacia există taxe de genul acesta enorme, chiar mai mari decât în Germania. Și Tocmai de aceea consider că această problemă trebuie să fie numită într-o manieră cât se poate de concretă. Nu pot fi de acord cu acest amendament consolidat. Am mai primit și un mail acum cu privire la amendamentul 18. S-a renunțat la votul pe părți. Mi se pare ok, pentru că între timp până și comisia și-a dat seama că the rolling stock tax este o chestiune foarte dificilă. S-a pus uh, Franței întrebarea de ce există această taxă și am primit un răspuns și anume în momentul în care statul și-a dat seama că există o pierdere uh, la bugetul de stat, uh, a încercat să, s-a încercat acoperirea acestei găuri prin intermediul uh, stabilirii acestui rolling stock tax. Adică mi se pare că încălcăm total, uh, total competiția corectă. Pentru că, uh, de fapt, nici nu are sens să explic lucrul acesta, pentru că ar trebui să ne fie tuturor clar. Uh, la 19 și 20. Uh, nu mi s-a părut corect ca în cazul uh, transportului feroviar 50% 25% din prețul, din prețul biletului să fie rambursat în cazul unei întârzieri de o oră și 50% în cazul întârzierilor mai lungi de două ore. Asta, astea, acestea sunt uh, chestiuni valabile pentru transportul rutier. Uh, feroviar însă nu există astfel de uh, prevederi pentru transportul aerian, spre exemplu, și știm cu toții cât de des întârzie avioanele. Transportatorii știu că își pot permite absolut orice, pentru că nu există niciun fel de reglementări în acest uh, domeniu. Am decis uh, anumite prevederi cu privire la protecția drepturilor uh, pasagerilor. Înainte am spus că după 5 ore de întârziere pasagerii trebuie să fie despăgubiți, însă mai apoi curțile de justiție au decis împotriva noastră. Ei, nu mi se pare corect. Dacă e să avem avem reguli, atunci aceste reguli trebuie să fie valabile pentru tot, toate tipurile de transport. Adică dacă avem 5 ore pentru transportul aerian, aceste 5 ore ar trebui să fie valabile și pentru transportul feroviar sau invers. Și avem un amendament acolo în care se spune că trebuie să renunțăm la despăgubirile uh, la despăgubirile stabilite. Există un amendamente care ne spun că ar trebui să renunțăm la cuvântul fair, despăgubiri echitabile, etc. Nu sunt de acord cu lucrul acesta. La 26 este vorba despre amendamentul 3, amendamentul consolidat. Se cere aici renunțarea la dumping. Știm că există salarii de dumping și acestea distrug competința competiția. Noi ne dorim ca toată uh, ca uh, procesul de competiție să fie încurajat astfel încât condițiile oferite de transportatori să fie mai bune. Asta, bineînțeles, pentru ca pasagerii uh, să aibă doar de, de câștigat. Numai de aceea nu pot renunța la dumping în acest context. Era vorba aici despre 26 până la 28. Și mai există trei compromise, compromisuri pe care le-am uh, stabilit. Primul, compromisul A, reprezintă o, o adunare a trei amendamente. Mi se pare că am făcut o treabă bună. Am exprimat aici tot ceea ce vroiam să exprimăm. La compromisul B se menționează acest, acest semn de egalitate între competiție și eficiență. Există companii care spun că doar cei mari pot fi, pot fi eficienți, însă acest lucru se aplică doar în cazul companiilor mari. Însă știm de asemenea că companiile mici, care sunt cele mai inovatoare de altfel, trebuie să primească de asemenea posibilitatea de a acționa. Așadar, avem nevoie de o competiție echitabilă între companiile mari și companiile mici. Și Și în ceea ce privește serviciul postal, poștal, da, sunt de acord cu acest amendament, am decis că pot trăi cu el. Vă mulțumesc. Mr. Bach, Felipe. Președintele, domnul Bach pentru PP. Da, ich möchte... Vă mulțumesc, domnule președinte. În uh, numele meu, uh, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului raportor pentru eficiența sa și, de asemenea, pentru uh, colaborarea strânsă pe care am avut-o. Spunea că fără reguli nu poate exista o competiție echitabilă, însă pentru a avea un, acest tip, un astfel de tip de competiție, e clar că nu trebuie să stabilim doar reguli, ci trebuie să ne asigurăm că acestea sunt respectate respectate. De-a lungul uh, colaborării uh, noastre am reușit să ajungem la un, aproape un consens total. Uh, salut faptul acesta, ne putem concentra asupra raportului 2009 sau putem în același timp să ne uităm și la ce se va întâmpla în următorii ani. Domnul Kramer a spus că turismul și serviciile poștale sunt Uh, nu au fost uh, tratate în raportul pentru 2009, însă cu toate acestea salut uh, modul în care domnia sa a tratat subiectul în dialogul cu Comisia. În ceea ce privește diferitele tipuri de taxe, mi se pare că amendamentul cu privire la acestea este deplasat Trebuie să continuăm a urmări procesul cât se poate de concret și pe viitor. Comisia este acum în acțiune va ajunge la, un, la o concluzie asupra acestui tip de taxe uh, cândva în curând. De asemenea, în diferitele amendamente am vorbit nu doar despre uh, competiția în cadrul acestui, aceluiași tip de uh, transport, ci și între diferitele tipuri de transport și de asemenea între diferitele, diferitele state membre. Și uh, mi se pare că această abordare este una pozitivă. Raportorul nu uh, a salutat renunțarea la amendamentul 10, noi nu vom renunța în orice caz la el, noi vrem pur și simplu să spunem clar uh, cât de importantă este includerea condițiilor, tratarea cât se poate de concretă a condițiilor uh, de muncă și de asemenea a condițiilor ecologice. De asemenea, dumpingul trebuie să fie combătut, uh, nu putem să renunțăm tocmai din acest motiv la acest amendament. Acesta a fost părerea noastră. În orice caz, salutăm avizul pe ansamblu și uh, mulțumesc din nou pentru colaborarea strânsă. Președintele, doamna Țicău. Domnule președinte, vreau și eu să îi mulțumesc uh, domnului uh, Kramer pentru modul în care a lucrat cu toți shadow raportorii și pentru uh, propunerile domniei sale. Uh, cred că atunci când discutăm de uh, competiție în domeniul sectorului transporturilor, trebuie să ne asigurăm întâi și întâi că obligațiile privind realizarea pieței interne uh, Uh, sunt uh, îndeplinite și dacă nu, care sunt barierele care conduc la uh, realizarea pieței interne. De asemenea, de competitivitatea sectorului de transport se leagă competitivitatea multor alte sectoare și de asemenea sunt dependente milioane de locuri de muncă la nivel european. Practic putem spune că dezvoltarea economică și socială uh, și uh, competitivitatea Uniunii Europene depind uh, foarte mult de competitivitatea și de modul în care asigurăm concurența în sectorul transporturilor. De aceea am încercat prin câteva amendamente să uh, întărim faptul că este nevoie să existe o competiție corectă între diferitele tipuri de transport, dar că în același timp trebuie ridicate barierele care uh, pot contribui la dezvoltarea și la uh, creșterea comodalității uh, la nivelul Uniunii Europene. Uh, am uh, făcut uh, câteva amendamente. Cele mai multe se referă la necesitatea de a finaliza piața internă pentru toate modurile de transport și am solicitat Comisiei să publice un raport care să cuprindă o situație de ansamblu a tuturor ajutoarelor de stat acordate transporturilor publice. De asemenea, am cerut ca finalizarea pieței interne în sectorul transporturilor să asigure uh, Uh, păstrarea unui nivel înalt al condițiilor sociale de care beneficiază lucrătorii din toate modurile de transport, mă refer atât aici la transportul public cât și la cel uh, privat. Uh, de asemenea, am făcut un amendament care se referă la um, sectorul poștal și anume, având în vedere că statele membre trebuie să asigure liberalizarea pieței serviciilor poștale și avem deadline-uri și obligații clare în acest sens, am solicitat Comisiei să garanteze că statele membre vor menține un uh, nivel înalt al condițiilor sociale de care beneficiază lucrătorii poștali din toate uh, sectoarele, mă refer aici atât la zona publică cât și la zona privată. Uh, și de asemenea am solicitat printr-un amendament Comisiei să facă o prezentare generală a cazurilor în care transportatorii aerieni cu costuri reduse au fost sau sunt avantajați în mod neloial față de alți transportatori în condițiile speciale care li se, prin condițiile speciale care li se aplică atunci când operează pe anumite aeroporturi și am solicitat în același timp Comisiei să instituie un mecanism pentru calculul și utilizarea suprataxei pe combustibil și a taxei pentru transportul uh, bagajelor, precum și pentru alte măsuri aplicate uh, de operatorii aerieni low cost astfel încât să nu fie denaturată concurența. Aș mai uh, insista doar uh, asupra necesității de a exista o transparență în ceea ce privește alocarea și utilizarea efectivă a sloturilor uh, orare în ceea ce privește sectorul aviației pentru a asigura o concurență corectă. Și, de asemenea, ultimul element pe care l-aș menționa Uh, este um, solicitarea adresată Comisiei de a examina, de a examina posibilitatea uh, de a propune niște programe de stimulare uh, astfel încât să ajute autoritățile portuale, locale și, portuare locale și regionale să reînnoiască flota și infrastructura portuară, pentru că, din păcate, transportul naval s-a dezvoltat mai puțin în această perioadă. Vă mulțumesc! Mr. Sturks. Eh, de... Domnul Sturks, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru o cooperare excelentă. Cred că este important să ne asigurăm că în avizul nostru se exprimă foarte clar ideea că dezvoltarea unui, eh, unei modalități echilibrate de transport în Europa este un lucru bun pentru piața internă și trebuie să ne asigurăm că avem condiții egale pentru toți. Așa cum au spus și alți colegi, acest lucru este esențial pentru dezvoltarea economiei europene, nu doar pentru transport. Sunt de acord cu compromisul A. Se spune că piața internă este unul dintre principalele, una dintre principalele mize, putem susține acest lucru, deci sunt de acord cu compromisul A. Uh, Ian Mulder și eu însumi am făcut uh, o serie de amendamente 14, 15, 21, 22, 26, 27. Păcat că raportorul nu e de acord cu ele, însă, așa cum spunem în uh, amendamentele 15 și 16, avem o uh, imagine generală a taxelor și uh, uh, prelevărilor. Statul trebuie să ne dea uh, o imagine clară asupra acestor uh, costuri. Mi se par cruciale. Dacă nu știi ce taxe trebuie să plătești, atunci n-ai nicio imagine clară în legătură cu unde se duc banii pe fiecare tip de transport în parte. În al doilea rând, drepturile pasagerilor. Nu știu dacă drepturile pasagerilor ar trebui să facă parte din politica de concurență, dar asta se menționează aici și cred că fiecare mod de transport trebuie să aibă propriile sale drepturi ale pasagerilor uh, specifice. Nu sunt de acord cu ideea să se plătească nu știu cât la sută pentru o oră și o altă sumă pentru două uh, ore, fiindcă fiecare mod de transport este diferit și trebuie să înțelegem clar acest lucru. Deci nu sunt de acord aici cu abordarea raportorului și de aceea am făcut amendamentele 20 și 21. Vrem concurență loială, dar nu putem avea compensări, uh, sume egale. Deci nu pot să compensez la fel toate mijloacele de transport. Și am o întrebare la amendamentul 19 a domnului Bach și colegilor săi în textul englez și cred că originalul a fost de fapt în engleză, se spune uh, equal, compensație egală. Dar în olandeză nu e, în varianta olandeză nu e. Și vreau să știu dacă pot să votez asupra acestuia sau nu. Deci vreau să mă asigur dacă traducerea olandeză e corectă. În ce privește 26-27 mi-am exprimat deja dezamăgirea. Cabotajul întotdeauna a fost o barieră uh, împotriva pieței uh, comune, pieței interne. În ce privește ajutoarele de stat pentru exporturi. Asta mi se pare important și e important pentru piața internă europeană. Trebuie să avem acest lucru și mă întreb de ce Comisia a așteptat atât de mult. În ce privește serviciile poștale, cred că doamna Țicău și cu mine suntem de acord sau vom putea să cădem de acord asupra unui text să luăm formularea din directiva privind serviciile poștale și scopul fiind să păstrăm în altul, de, în altul grad de angajare și de condiții de lucru în serviciile poștale. Compromisul B putem să-l susținem și de asemenea vreau să mulțumesc din nou raportorului. Imaginea mea generală, atitudinea mea generală este că nu se poate folosi sistemul feroviar ca un fel de reper și să aplicăm tot ce e bun pentru sistemul feroviar și celelalte moduri de transport. Însă, în același timp, nu vrem să facem mai dificilă situația căilor ferate. Deci trebuie să avem abordare corectă. Nu putem să transformăm căile ferate în centrul lumii și cred că aceste amendamente ale noastre vor face raportul mai echilibrat. Vă mulțumesc. Domnul Kolicek, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, cred că după ce am ascultat această dezbatere, că problema cabotajului este de fapt uh, partea cea mai discriminatorie din toate tratatele de aderare și îmi pare rău că uh, colega mea din România nu mai este aici, în sală. Ca, regulile de cabotaj sunt foarte discriminatorii și uh, încalcă una dintre cele patru libertăți fundamentale ale Uniunii Europene. Așadar, cabotajul este realmente, realmente o problemă și dacă există obstacole în sistemul de cabotaj, atunci cum se poate vorbi despre concurență uh, liberă și despre eficiență într-un bun sistem de transport? De exemplu, uh, dacă un camion cehesc merge în Spania, atunci trebuie să se întoarcă, este obligat să se întoarcă gol din Spania înapoi în Cehia. Aici nu e vorba de eficiență. Și vorbind despre protecție socială, despre condiții egale, uh, sigur, am făcut multe lucruri, dar nu, uh, nici pe departe nu am rezolvat situația. În ce privește problema porturilor și a navelor? navele sunt, uh, navele, uh, transportul naval este unul uh, mult mai prietenos cu mediul. În special transportul pe căi navigabile interne. Însă să nu uităm că râul cel mai lung din Europa este Dunărea. Înțeleg că nu putem să ne ocupăm de această problemă în cadrul acestui raport, dar sunt foarte recunoscător pentru menționarea aspectului social în toate modalitățile de transport. Acest lucru este important pentru că încercarea de a raționaliza uh, transportul presupune, pe de o parte, și păstrarea valorilor europene, condițiilor sociale, a protecției sociale și a locurilor de muncă, uh, în primul rând. Așadar, Cred că, în general, raportul este bun și cred că și compromisul uh, la care vom ajunge va fi unul bun. Mulțumesc, domnule Kramer, pentru acest raport. Nu pot spune decât că în grupul ECR nu va fi ușor să găsim uh, susținere pentru raportul noastră, dar o să fac tot ce ține de mine. Acum, Uh, referindu-mă la niște lucruri specifice. Deja domnul uh, Șterca a menționat unele lucruri în ce privește intenția noastră de a introduce compensații pentru întârzieri pe calea ferată. Nu cred că e ok. Sigur, timpul e bani, înseamnă, înseamnă bani și trebuie să existe o anumită compensare, însă acest mod de transport e diferit de celelalte și să nu uitați că uh, nu putem plăti și pentru barierele tehnice care, cu care se confruntă pasagerii. Nu cred că acest sistem de compensare va funcționa în ce privește uh, CFR-ul, în ce privește căile ferate. Da, știu că aveți această atitudine, dar vă rog să uh, ascultați pe colegii care sugerează o abordare mai moderată. Articolul numărul 7 acum. Uh, În ce privește uh, companiile de transport low cost și cererea de a se face un raport, eu cred că am obținut niște informații foarte interesante dacă Comisia ar veni cu un astfel de raport și de asemenea aș vrea să susțin și amendamentul numărul 30 care spune că n-ar trebui să existe un raport în legătură cu acele companii low cost care nu funcționează decât de mai puțin de trei ani, deci care sunt foarte noi și că ar trebui să ne uităm mai mult la companiile uh, low cost care au contracte de mai bine de 10 ani. În ce privește dumpingul, problema dumpingului social, mă bucur că cereți o liberalizare completă în, acest, în acest domeniu. Sunt alături de dumneavoastră și cred că și liberalii ne susțin în această idee, pentru că dumpingul social este foarte incorrect și merită o discuție lungă Însă situația actuală în uh, criza economică, nivelul salariilor a scăzut și e chiar mai mic decât era înainte de aderarea noilor state membre la Uniunea Europeană. Și faptul că celelalte state membre și închid sistemul de transport, asta duce la, la o tendință și mai mare spre dumping și nu avem niciun fel de garanții sociale în noile state membre, pentru că deja există o diferență, o discrepanță imensă în ce privește uh, salariile între vechile și noile state membre. Ar trebui poate să avem o taxă de capital pentru achiziția de teren agricol, de exemplu, pentru că asta e legată de capacitatea de a obține uh, acces la credite bancare și aceste costuri de credite, ale creditelor bancare sunt foarte diferite în țările vechi, în vechile țări ale Uniunii și în cele noi. Pentru că, până la urmă, uh, cu acest dumping vom ajunge la o uh, fragmentare completă a Uniunii Europene și asta nu este ce dorim. Merci. Domnul Richi, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-l felicit pe Michael Kramer, care a abordat uh, cu vigoare acest raport, aș vrea să vă atrag atenția asupra trei amendamente, 36 și 37, uh, pe care le-am uh, depus. În ceea ce este interoperabilitatea, acest lucru poate că nu este suficient subliniat în acest tip de raport. Ultimile două remarci pe care aș dori să le fac nu vă vor uh, mira, se referă la amendamentul 18 al domnului uh, Kramer. Uh, cred că nu este... Vreau să fac câteva remarci de fond legate de acest amendament. Prima, reamintesc că raportul se referă la, la anul 2009 și taxa invocată în 2018 a fost creată în anul 2010. Deja uh, avem o problemă. A doua remarcă. Există o serie de inexactități semnificative în acest amendament. În primul rând, nu există nicio relație între uh, taxa uh, pe uh, rețea și uh, taxa uh, comercială. Deci nu există o relație între eliminarea uneia și apariția celeilalte. A doua remarcă. Taxa IFER uh, nu se referă la anume modul de transport, ci la toate modalitățile de transport și telecomunicații. De aceea este foarte greu să o înlocuim uh, concret în acest amendament. A treia remarcă de fond este că acest uh, acest tip de uh, taxă există în mai multe uh, țări. Este specific situației menționate în amendament. A patra remarcă, Comisia uh, este notificată specific pentru această, acest tip de taxă, taxa IFER, uh, cu componentele sale și nu trebuie să îi atragem uh, atenția pentru că Comisia, de fapt, uh, tocmai analizează capacitatea acestui text de a fi sau nu în conformitate, și o să ne spună Comisia, cu regulamentul european. Din toate aceste motive, dacă îmi dați permisiunea domnule președinte, grupul meu ar vrea să pună un amendament oral la amendamentul 18. O să îl citez în engleză ca să fim siguri de ceea ce spunem. Deci, un amendament în loc de vrem să atragem atenția asupra aceluiași element, însă într-o modalitate diferită, pe fond și formă. Invită Comisia să se asigure că impozitarea națională nu constituie un instrument de discriminare împotriva companiilor străine în domeniul transporturilor. Iată ce propunem în uh, această privință. Mulțumesc. Mulțumesc, președintele, mulțumesc. Uh, vă rog să transmiteți amendamentul oral uh, secretariatului. Domnul Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă alătur uh, celorlalți vorbitori și să îl felicit pe domnul Kramer pentru volumul mare de muncă. Este ambițios, dar urmește un obiectiv greu de realizat, mai ales când vorbim de conformitate și de uh, regulile care se aplică tuturor modurilor de transport. Sunt de acord cu comentariile făcute de domnul Sturks și uh, ceilalți membri în legătură cu amendamentul 21. 25 compensare pentru o întârziere mai mare de o oră 15 pentru 2 ore, potrivit uh, legislației existente în domeniul uh, uh, căilor ferate. Acest lucru nu se poate aplica, pentru că susținem compensarea, dar trebuie să vorbim de compensarea despăgubirea pasagerilor. cred că nu vor funcționa lucrurile așa cum sunt propuse. Asta este realitatea. Da, realitatea este un lucru, dar eu mă refer și la ceilalți operatori. În ceea ce privește serviciile postale, susțin acest lucru, uh, mai ales uh, condițiile sociale pentru lucrătorii poștali, atât în domeniul privat cât și în uh, cel public. Însă aici apare o problemă mare. Noi veniți pe piață ă, o să preia astfel piețele cele mai lucrative și cred că aici avem o problemă. Pentru că companiile ă, publice care oferă ă, servicii poștale vor fi dezavantajate de noi intrați pe piață care vor lua crema. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Groș. Îmi cer scuze, domnule președinte. Dați-mi voie și mie să îi mulțumesc colegului Kramer pentru efortul depus. Dați-mi voie să vorbesc despre două, trei puncte. La amendamentul 30 vorbim despre, se vorbește despre reciprocitate. Da, în principiu sunt de acord cu ce se spune aici. Am stabilit ca principiul reciprocității să fie considerat o măsură de tranziție Vom uh, sprijini textul original al acestui amendament, însă ne-ar fi plăcut ca textul acestui amendament să reflecte mai degrabă discuțiile pe care le-am purtat în cadrul comisiei. Ne-am fi dorit ca formularea să fie mai simplă și anume să sugereze faptul că nu suntem de acord ca o companie care deține un monopol la nivel național să se poată să se poată plasa pe piețele altor state. Asta ne-am fi dorit să fie trecut aici. Ne doream ca mesajul să fie unul clar și anume nicio piață nu trebuie să rămână închisă. Ne-am dorit ca toată lumea să poată acționa pe piețele altor state. Însă suntem cu toții conști- conștienți de faptul că există în, continuare condiții de monopol în anumite locuri și uh, Tocmai de aceea, această măsură ar putea să îmbunătățească situația. Mm, poate că am reușit să găsim o formulare mai fericită, mai potrivită cu dorințele noastre. În ceea ce privește serviciile poștale, dați-mi voie să vă adresez o întrebare. Serviciile poștale au de-a face cu transportul, cu turismul? Da, suntem de acord ca uh, toate problemele legate de serviciile poștale să fie rezolvate, însă nu cred că aceste tipuri de servicii ar trebui neapărat să fie menționate în avizul nostru. În ceea ce privește situația din Franța, dați-mi voie să fac două comentarii. În primul și în primul rând, membrii Parlamentului European au dreptul să discute pe această temă cu Comisia. Voi face lucrul acesta, spre exemplu, eu, în scris pentru că legea despre care vorbești tu aici nu mi se pare adevărata problemă, ci alte legi sunt problematice, alte legi promulgate în Franța care uh, încurajează situații de monopol până prin 2030, etc. Există și alte state care trebuie să fie uh, puse în discuție aici. În momentul în care Eurovinieta a intrat în, uh, în vigoare, uh, o serie de uh, state au luat niște decizii cel puțin controversate din punctul meu de vedere. Prin urmare, suntem de acord cu amendamentul oral al domnului Dominic Riche. Noi trebuie să cercetăm absolut toate măsurile care ar putea să ducă la distorsionări ale competenței, uh, competiției Uh, nu ar trebui să ne limităm la exemplul Franței și uh, să lăsăm astfel alte state membre ale Uniunii Europene să uh, distorsioneze competiția și pe viitor, așa cum o fac în momentul de față. Deci haideți să vorbim într-o manieră generică, să nu ne referim doar la un singur exemplu, un singur stat. Asta vroiam eu să menționez, însă pe ansamblu vă mulțumesc pentru acest raport. Mrs. Brom. Președintele, Doamna Bronz. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am spus, salutăm uh, acest proiect de aviz cuprinzător elaborat de domnul Kramer. Luăm notă de recomandările făcute în el. În ceea ce privește alinatul 9 al avizului, am dorit să spunem următoarele. Comisia este în favoarea deschiderii progresive și liberalizării a pieței feroviare, așa cum se menționează în uh, comunicarea sa din 17 uh, septembrie 2010 în legătură cu dezvoltarea unei singure, unei zone unice europene feroviare. Uh, Comisia analizează regulamentul 1370-2007 Obiectivul Comisiei și în special al uh, Digi uh, pertinent este să facă o evaluare a costurilor și beneficiilor concurenței pentru transportul de călători în 2011 și să adopte o nouă inițiativă pentru a facilita o deschidere și mai mare a, piesei, a pieței. Comisia uh, vrea să extindă deschiderea pieței și la uh, călătorii uh, pe plan uh, intern, fie că e vorba de sectorul privat sau cel public. S-a spus că nu se poate trece cu vederea faptul că, ca gen, regulă generală 1370 din 2007 permite atribuirea contractelor publice fără licitație. Însă acest lucru nu împiedică întreprinderile feroviare să participe la uh, licitații în statele membre unde atribuirea de astfel de contracte de servicii se face pe, baza, pe bază de licitație. Am vrea să facem și alte clarificări în legătură cu o serie de amendamente în ceea ce privește uh, ajutorul de stat uh, acordat și aprobat, vrem să tragem atenția membrilor acestei comisie, comisiei Uh, uh, în legătură cu tabela de scor care se publică de două ori uh, pe an și mă refer în special la amendamentele 5 și 9. În al doilea rând, în ceea ce privește amendamentul numărul 9, liniile orientale în ceea ce privește ajutorul pentru mediu se aplică deja și sectorului transporturilor. În al treilea rând, în ceea ce privește amendamentul 40, Comisia are deja orientări în ceea ce privește asistența, ajutorul acordat transportului maritim. În ceea ce privește amendamentele 30 și 31, uh, referitoare la operatorii aerieni low cost, acest uh, tip de ajutor ar putea să fie uh, incompatibil și statele membre nu sunt foarte transparente cu Comisia în legătură cu ajutorul acordat în astfel de situații. Și în ceea ce privește amendamentele 41 și 43, orientări în ceea ce privește ajutorul dat porturilor, Comisia va iniția un studiu în următoarea luni, înainte de a hotărâ asupra liniilor directoare pe care le va adopta. Mulțumesc. Președintele, Michael, vrei uh, să reacționezi la cele spuse? Pe scurt, vrei să reacționezi? Foarte pe scurt. Bine, da, au fost multe spuse. Reciprocitatea, da, am uitat de reciprocitate. Însă, practic, nu vrem să spunem aici decât ce, uh, ceea ce am stabilit în cadrul discuțiilor din cadrul uh, comisiei noastre. Asta vreau să exprimăm. Da, în orice caz, uh, vom corecta uh, Uh, dacă nu sunteți de acord cu această formulare. Asta pentru că am fost, eu personal întotdeauna am luptat pentru a oferi posibilitatea, spre exemplu, companiilor franceze de a acționa pe piața germană, însă mai apoi au luat francezii o serie de, de decizii. În momentul în care în Germania S-a reglementat sistemul, uh, transportul uh, feroviar, s-a făcut totul în așa fel încât doar din Deutsche Bahn să poată profita de pe urma noilor reglementări. Însă, între timp s-a schimbat totul. Uh, bine, putem să renunțăm la menționarea cuvântului Franța acolo în amendamentul nostru, dar haideți să introducem acolo măcar numele taxei pe care încercăm să o combatem. La amendamentul 10 am votat puțin mai târziu. Bineînțeles, propunerea mea este cea mai bună, vă dați seama. Și propunerea ta este a doua ca valoare. Dar bine, o să vedem asta în cadrul voturilor. La în, în, întârzieri, nu, nu-mi doresc ca uh, companiile să plătească mult, ci ne-am dorit ca companiile să nu aibă posibilitatea de a încasa uh, profituri pe spinarea pasagerilor. În Berlin am, uh, am stabilit astfel de compensații pentru transportul în comun. Uh, Existau o serie de rute pe care se înregistrau mari întârzieri și s-a stabilit o lege la nivel local, astfel încât pasagerii care sufereau de pe urma acestor întârzieri să primească dreptul de a lua un taxi. Și dintr-o dată, odată, după introducerea, odată cu introducerea acestei prevederi, nu s-au mai înregistrat întârzieri pe respectiva rută de transport în, în comun. Așadar, Ideea este aceea de a obliga companiile să nu alerge doar după profit, ci să asigure niște servicii cât se poate de punctuale. Punctualitatea este esențială. Acum la serviciile posta- poștale. Uh, în, vă pot spune că în Germania fiul meu a lucrat acolo în cadrul unei, unui serviciu, unui tip, unui uh, serviciu poștal și uh, ce a văzut uh, fiul meu în astfel într-o companie de asta mică a fost absolut înfiorător. și tocmai de aceea trebuie să stabilim clar că dumpingul nu este corect și trebuie să fie eliminat. Bineînțeles, e clar că trebuie să sprijinim pe viitor transportul feroviar, asta pentru a atinge obiectivele ecologice. Din păcate, în momentul de față, transportul rutier este în continuare cel mai important sau cel mai uh, încurajat. Încă ceva, în ceea ce privește trecerea graniței. În Rheinland-Pfalz am primit uh, o serie de scrisori în care ni se spunea că dacă aceste regulamente intră în, uh, în aplicare, Uh, nu vor mai exista niciun fel de transport uh, prin respectiva zonă. Nu vor uh, mai exista transporturi interstatale prin respectiva zonă pentru că taxele la graniță vor fi prea mari și vor descuraja transportatorii. Dar uh, nu ne dorim, practic, o unificare a Europei. O astfel de taxe pur și simplu ar duce în continuare la fragmentarea Europei. Vă mulțumesc foarte mult însă pentru toate laudele. Domnul președinte, da, îți mulțumim, uh, Michael. Michael, bine, sprijinim cu toții uh, transportul feroviar, dar nu sprijinim gara din Stuttgart. Bine, știm că se va vota în, uh, în plenară cândva în decembrie. Cunoașteți termenul de, de introducere a amendamente. Următorul punct este propriul meu raport cu privire la statisticile în domeniul turismului. După aceea îl vom avea pe comisar în fața noastră. Dați-mi voie să fac câteva comentarii pe ansamblu și mai apoi uh, voi, vom discuta despre amendamente. Dați-mi voie să le mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru munca depusă. A, îmi dau seama că, în general, trebuie să fie ajuns la un consens, însă, în continuare, există una, două probleme care cred că există. Susțin că un regulament pentru crearea unui cadru comun pentru uh, statistici periodice în ceea ce privește turismul prin elaborarea și transmiterea datelor de către statele membre. Totuși, am uh, preocupări în legătură cu delegarea competențelor pe uh, plan extins din regulament. Acest lucru ar permite Comisiei să modifice elemente esențiale, așa cum ar fi definițiile, subiectele uh, în caracteristicile informațiilor cerute prin adoptarea actelor delegate. După părerea mea, aceste elemente esențiale uh, trebuie să fie supuse uh, procedurii legislative obișnuite și limitarea competențelor comisiei. În al doilea rând, propunerea nu permite Uh, crearea uh, de contabilitate sau de conturi uh, satelit pentru a prezenta o imagine globală a turismului și pentru o mai bună înțelegere a adevăratei sale valori, și precum și consecințele asupra economiilor și locurilor de muncă locale. Prin urmare, sugerez să introducem o dispoziție care să ceară membrilor să facă studii pilot în ceea ce privește uh, conturile satelit în turism. Acest lucru va trebui evaluat după aceea de către comisie și dacă se arată că este necesar să se evalueze uh, uh, și să facă tabele privind aceste TSA-uri, atunci acest lucru va fi inclus. Vreau să spun că sunt de acord cu majoritatea amendamentelor uh, făcute de către uh, Vers, uh, de către S și D. Domnul Fidanzer însă a făcut un amendament care a făcut, dacă nu mă înșel, amendamentul 32 cu privire la colaționarea statisticilor în ceea ce privește serviciile de alimentație de catering. Am uh, discutat și cu cei din președinție care nu știu foarte clar despre ce este vorba, nu susțin ideea unui element uh, separat uh, în raport în ceea ce privește serviciile de catering și uh, informațiile privind cateringul. Deci, în momentul de față, cred că nu pot să susțin uh, amendamentul uh, făcut uh, de doamna Fidels și aș vrea să ascult uh, ce are de spus uh, Comisia în legătură cu dispozițiile aplicabile aici. Președinția crede că Consiliul nu va susține astfel de separare a datelor statistice. Mă opun și uh, amendamentului domnului Căuzer pentru că, de fapt, preia uh, problema uh, turismului de o zi. Uh, nu poți să elimini acest lucru fără să afectezi, să, uh, acest lucru să aibă un impact asupra statisticilor. În ceea ce privește amendamentele făcute de alți uh, membri, uh, pot să le susțin Singura problemă pentru mine o reprezintă uh, amendamentul 36 uh, al domnului Fidanțes în legătură uh, cu datele statistice privind serviciile de catering. Uh, domnul Fidanțes. Innanzitutto un ringraziamento per l'ottimo. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc mai întâi pentru munca excelentă pe care ați făcut-o. Ați uh, invocat punctele esențiale și grupul uh, PPE vă susține pe aceste chestiuni. Ați citat problema actelor delegate și aici suntem de acord cu dumneavoastră. Credem și noi că modificări mai importante ale acestei reglementări ar trebui să facă obiectul unei proceduri ordinare și aici ne raliem amendamentelor dumneavoastră. La fel în ce privește amendamentele care reintroduc Uh, ideea vizitelor de o zi. Dacă nu ați fost anunțați, amendamentele 22 până la 24 ale colegului nostru Coza au fost uh, retrase. Vă anunț eu acum. Și uh, uh, coleg, colegii au dorit să se păstreze principiul acestor vizite de o zi. Alte grupuri și chiar eu am susținut amendamentul 22 care precizează mai bine uh, ce se înțelege prin aceste vizite de o zi și trebuie să vă spun, dragi colegi, că acest uh, amendament vreau să-l uh, clarific mai bine prin intermediul unui amendament oral transmis secretariatului. De fapt, e vorba doar de o schimbare, adaptare terminologică, ținând cont de terminologia care uh, este acum în text. Deci sper că veți accepta atunci când uh, votăm să avem acest amendament oral care nu este decât o corecție terminologică. Amendamentele 8 uh, și 25 suntem în favoarea amendamentului 8 al raportorului și prin consecință amendamentul 25 ar fi caduc. Încă o chestiune, domnule președinte, amendamentul 6, iar tot amendamentul domnului Coza, este acest amendament determină o dată, precizează o dată de intrare în vigoare a colectării, procesului de colectare a datelor, ca urmare a unui acord la care am ajuns cu domnul Cosa, PPE-ul va prezenta un alt amendament oral care va încerca să stabilească uh, o dată de început pentru procesul acesta de colectare a datelor într-un mod mai bine Uh, precizat. Și vă explic. Dacă vreodată va trebui să revizuim uh, regulamentul uh, în urma aplicării sale, pentru că consider că intră în vigoare, e prevăzut să intre în vigoare la 1 ianuarie 2012, dar dacă va fi vorba de o revizuire, dacă procedura legislativă nu se încheie până la 30 septembrie din anul precedent, atunci se câștigă un an. Avem un an în plus pentru ca IMM-urile să poată să se adapteze și să nu uităm că IMM-urile sunt foarte importante în uh, domeniul turismului și nu e ușor pentru ele să colecteze aceste date. Asta, într-adevăr, e o formulare un pic diferită de cea prevăzută de domnul Coza. Inițial era 30 iunie din anul precedent, așadar vedeți că, vedeți că prin această modificare se câștigă 3 luni și asta mie mi s-ar părea un termen rezonabil și ar trebui să permită tuturor celor interesați să poată proceda la colectarea, uh, la adunarea datelor așa cum li se cere. Am constatat că există la fel la amendamentul 27 al uh, uh, domnului Coza e un minus trecut pe lista de vot. Noi, din potrivă, suntem pentru. Noi susținem amendamentul pentru că noi considerăm că el simplifică, că este menit să simplifice lucrurile. Categoriile motiv al călătoriei cu subdiviziunile motiv personal sau profesional, asta ni se pare un amendament de bun simț și îl vom susține. În fine, pentru amendamentul 32 pe care l-ați citat, începește restaurantele. L-am prezentat colegii mei și eu însumi, tocmai pentru a da o anumită coerență acestui text și, de altfel, mărit îndeaproape dosarul, știu foarte bine că acest punct figura deja în anexa uh, care are legătură cu vizitele de o zi. Deci e un element important și care poate aduce o valoare adăugată statistică privind analizarea acestor vizite de o zi. Și apoi ar putea să fie util acest indicator și atunci când e vorba de uh, sejururi mai lungi de o zi. Nu e o problemă de viață și de moarte, să ne înțelegem. Nu o să ne batem până la ultima suflare în legătură cu acest punct. Dar mi se pare că dacă dorim să avem mai multă coerență și în măsura în care se recunoaște importanța acestui punct, Uh, ar trebui uh, ca acest lucru să se întâmple și în text aici. Pentru că e important, în general pentru turism, pentru, și pentru toate vizitele interne, independent de durata lor. Deci am vrea să păstrăm acest amendament. Nu știu ce gândesc colegii, nu știu dacă ne vor susține, dar oricum suntem gata să-i ascultăm. Mulțumesc, uh, domnule președinte iau cuvântul în numele raportorului din umbră, domnului Gulader, care nu poate fi astăzi aici. Voi fi foarte succintă. Vă susținem în majoritatea propunerilor noastre. Sunt doar câteva puncte la care nu suntem de acord și uh, s-a făcut referință la amendamentul 27 și noi credem că această scurtare este utilă și prietenoasă, deci susținem amendamentul 27 31. Weil äh, wir sagen, es ist schon wichtig, eben die, die ähm, Mobilität. Alde susține și acest amendament, pentru că suntem de părere că trebuie să îi acoperim, să îi prevedem și pentru cei mai puțin mobili, cei cu dizabilități, categoriile acestea uh, reprezintă o, modifica- o justificare și o raționalitate uh, importantă. În rest, ați găsit, că cele mai bune formulări și vom urma indicațiile noastre. Mulțumesc, doamna Duran. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru un raport foarte bun pe care l-ați făcut. Aș vrea să vă reamintesc că începește amendamentul 25 pe la, pentru care cerem ca nu doar impactul asupra mediului să fie luat în considerare, ci și impactul asupra schimbărilor climatice. Asta înseamnă emisiile de noxe. Nu înțeleg uh, procedura, pentru că întâi se propune să votăm pe 8 și apoi pe 25 și am sentimentul că 25 e mult după 8 și mi s-ar părea mult mai logic să votăm pe 8, nu pe 25, că, uh, pentru că 25 este mai Uh, precis, mai strict în legătură cu impactul asupra uh, emisiilor climatice și mai strict și în ce privește ecoetichetarea. Deci, uh, le cer și eu colegilor să fie atenți la faptul că, sigur, amendamentul domnului Simpson este excelent în măsura în care cere măsurarea impactului asupra mediului, dar pentru că e un amendament mai general, noi vrem să, fim, să venim cu unul mai precis și anume amendamentul 25, care să măsoare impactul asupra emisiilor de dioxid de carbon, nu pentru tot turismul, ci pentru transport, pentru că e foarte diferit dacă oamenii se duc în vacanță cu avionul, cu trenul, cu mașina sau pe jos sau cu bicicleta. Deci, din punct de vedere al emisiilor, e foarte diferit și foarte interesant să avem această informație legată de sistemul de turism. În al doilea rând, amendamentul legat de anexa 2, secțiunea 1.1, noi cerem aici să Uh, se ia în considerare utilizarea bicicletelor, nu atât atunci când se merge în vacanță, pentru că puțin oameni pleacă cu bicicleta în uh, vacanță, dar există o combinație, în sensul că oamenii pleacă cu mașina, dar iau și bicicleta cu ei. Deci ar fi interesant să vedem câți fac asta. Apoi începește accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redusă. Acest lucru mi se pare foarte important și mi se pare foarte important să știm în ce regiune se duc acești oameni și de ce, dar fără să se facă prea mari presiuni asupra IMM-urilor, pentru că uh, aceste mici pensiuni și hoteluri uh, trebuie susținute în politica lor de amenajare, astfel încât să fie mai primitoare pentru persoanele cu mobilitate redusă. Și dacă sunt bune pentru, uh, tot ce e bun pentru persoane cu mobilitate redusă e bun pentru toată lumea și mai ales pentru familii cu copii. Iată așadar cele câteva puncte pentru care vă cer susținerea. Președintele, mulțumesc. Uh, din partea Comisiei, domnul Dimunta. Uh, thanks for uh, the Mulțumesc, domnule președinte. Thanks for the, for the report. Mulțumesc pentru raport și pentru al doilea set de amendamente pe care le-am primit recent. În ce privește problema competențelor delegate, cred că între timp instituțiile și-au armonizat mai mult sau mai puțin poziția, în sensul că și noi suntem de acord cu abordarea din regulament în ce privește amendamentele 2, 23, 26, 27, Uh, nu cred că va fi o problemă să se ajungă la un uh, acord. Acum, ca să trec la lucrurile mai tehnice, pentru vizitele de o zi suntem foarte mulțumiți de amendamentele 21 și mai cred că mai erau și 23 și 24. Uh, nu, acesta nu, nu am vrea să fie susținute pentru că noi am apreciat uh, poziția din, uh, uh, din raport și cred că și negocierile cu Consiliul merg în direcția cea bună și ei sunt dornici să includă o referință în legătură cu aceste vizite de o zi, probabil mai puțin detaliat decât o face amendamentul 17 din raport, dar și statele membre par totuși să cadă de acord asupra principiului de a include aceste vizite de o zi. În ce privește amendamentul 22 privind definiția eh, vizitelor de o zi. Am fost surprins să vedem că s-a adăugat o definiție prin intermediul unui amendament, pentru că în articolul 45, 45 care definește scopul acest, eh, definește eh, practic scopul acestor vizite, practic definește și vizita, pentru că se spune acolo că e vorba de vizite de o zi care nu doar durează mai mult de o zi, Consiliul propune ca acesta să înceapă din locul obișnuit de rezidență. Începește amendamentul 22. Nu suntem convinși care e utilitatea de a avea o definiție în articolul 2 și după aceea o are de aplicare definită clar în paragraful 5, articolul 4. Și de asemenea elementul uh, care uh, menționează explicit uh, faptul că este vorba de lucruri care trec de aria statisticilor pentru turismul de plăcere, pentru că putem vorbi, să ne gândim aici și de excursii la bazin sau în alte părți. Deci cred că am generalizat prea mult aceste vizite de o zi și am ieșit din area de aplicare a regulamentului. Uh, concerning uh, amendments 18. În ce privește amendamentele 18 și 25, în ce importanța ecologică a turismului, cred că la amendamentul 18, că considerentul 6, am putea avea o problemă cu formularea, pentru că amendamentul spune importanța ecologică a turismului pe baza uh, cadrelor, cadrelor internaționale de contabilitate în turism Aici e vorba numai de impactul economic al turismului și cadrul TSA nu este potrivit pentru a măsura importanța impactului ecologic. S-au făcut unele exerciții în statele membre, în Danemarca și în Suedia, cred, în ce privește legarea acestui sistem turistic prin satelit, dar nu în același cadru. Deci să zicem că din punct de vedere tehnic, conceptual, ar putea să existe o neconsecvență în ce privește practica curentă. Începește amendamentul 25. Aici, de asemenea, acesta nu este legat de CST-uri. Acesta, CST-ul e un cadru acceptat la nivel internațional de toate organizațiile, Eurostat, OECD și, alt, și mai departe. Deci dificil ca noi să spunem că acum ar trebui să includă și aspecte ecologice, dar sigur, ideea lansării unor studii pilot pentru a măsura impactul turismului asupra schimbărilor climatice este cu siguranță una utilă. Un avertisment se leagă de faptul că n-ar trebui să ne îndepărtăm prea mult de domeniul turismului, pentru că aici este vorba de o reglementare legată de statisticile în domeniul turismului, să nu aducem prea multe lucruri legate de transport, energie, mediu, pentru că e statistică legată de turism și nu statistici generale în, uh, într-un același cadru. Scopul reglementării este să măsoare fluxurile turistice și, evident, ce efectele secundare. În ce privește amendamentul 25, pentru că este legat de amendamentul 18. Deci, privind, nu, privind amendamentul 19, date privind turismul social, aș vrea să subliniez că în propunerea curentă, secțiunea 1B, anexa 2, este inclusă o întrebare uh, legată de gospodările care nu au activități turistice. Deci dacă acea persoană uh, declară că nu a avut activități turistice. În ce privește datele legate de grupuri specifice, persoane în vârstă, cu dizabilități, tineri, ar putea să existe o problemă din punct de vedere tehnic în modul de organizare a studiilor. În cele mai multe țări se fac uh, studii pe, pe mm, grupuri țintă și de multe ori aceste grupuri nu sunt uh, suficient de mari pentru a uh, fi relevante, deci grupurile dezavantajate nu sunt neapărat foarte mari, deci uh, datele nu s-ar putea să nu fie neapărat foarte corecte. Am putea, sigur, multiplica datele obținute cu un factor de 4-5, dar asta ar putea avea consecințe bugetare și de costuri inacceptabile. Cum spuneam, anumite elemente sunt deja incluse prin intermediul secțiunii 1B. Există de asemenea și alte tipuri de statistici, eh, statistici privind eh, mediul, eh, privind venitul sau întrebarea dacă familia sau gospodarea respectivă își permite măcar o vacanță de o săptămână pe an. Deci există tot felul de informații deja disponibile. Pentru amendamentul 19, aici avem o problemă, începește colectarea datelor și cât de fezabil este să obții statistici uh, pe care să te poți baza pe niște grupuri care sunt uh, de dimensiuni reduse. În ce privește amendamentele Domnule Demonti, întrebe președintele, am un comisar care așteaptă, aș aprecia, a, a, înțeleg faptul că mm, turismul nu are prea des șansa să strălucească în această comisie, dar vă rog să încheiați ca să nu mai facem pe comisar să aștepte. Și de asemenea, amendamentul 32, cred că așteptăm să auzim opinia noastră la amendamentul 32. Foarte pe scurt, atunci, amendamentul 20, date privind fondurile publice legate de sectorul public. Uh, CST-ul se leagă uneori de consumul de turism pe categorii de produse. Asta este legat de amendamentul CST. O să ajung acum la amendamentul 32. Problema pe care am avut-o noi este care este de fapt definiția serviciilor de catering pentru domenii conexe. Cateringul poate fi un factor important de asemenea și dacă acest amendament este păstrat, o formulare mai relevantă ar fi cea care s-ar referi la restaurante și cafenele și practic la ce produse consumă turiștii de la serviciile de catering, asta însemnând restaurante, cafenele și poate și localul, un local de unde poți să cumperi mâncarea și să pleci cu ea, localul de tip takeaway. În fine, în ce privește amendamentul 31, accesibilitatea pentru persoane cu mobilitate redusă, secțiunea 2, colectarea statisticilor prin intermediul studiilor făcute uh, printre utilizatorii de servicii turistice, deci nu de la operatorii de turism. Din nou, aici ai problema grupurilor uh, uh, care sunt sondate și care s-ar putea să nu fie suficient de mari ca să descrie bine fenomenul. Colegi. Mulțumesc. Votul, dragi colegi, este mâine. și apoi uh, deci votul în Comisia de Transporturi, iar în plenară în ianuarie. Dacă com domnul comisar este prezent, o să-l invităm pe domnul comisar Damanachi să intre în sală.

So, that's the Commissioner's EPA going off. <laughs> First of all, Commissioner, thank you very much. În primul rând, uh, scuze pentru că întârziem uh, puțin față de timpul programat. Uh, ne cerem scuze comisarului pentru acest lucru. Aș fi foarte recunoscător dacă ne-ați vorbi uh, vreo 15 minute în legătură cu comunicarea privind uh, politica maritimă integrată și cu calendarul de lucru al Comisiei în ceea ce privește politica maritimă integrată. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a veni aici și de a discuta cu dumneavoastră. După cum știți, este a doua oară când vin în comisia dumneavoastră am uh, venit uh, în uh, iunie și am răspuns la întrebările dumneavoastră când doamna Meissner a vorbit despre politica integrată, politica maritimă integrată. Acesta este exemplul de sprijin solid pe care îl dă Parlamentul acestei politici. Pot să spun foarte deschis că am lucrat foarte bine propunerile constructive de politică uh, care sunt în acest raport arată o viziune uh, foarte bună pentru politica maritimă integrată și viitorul acesteia. Sunt uh, evidențiate o serie de uh, rute posibile și uh, importanța politicii maritime în strategia 2020. Este important să vedem unde ne aflăm acum, de aceea aș dori să vă reamintesc ceea ce s-a făcut până în prezent și să subliniez pe scurt câteva din proiectele pentru 2011. În legătură cu ceea ce am făcut, în primul rând, în septembrie, am prezentat comunicarea Uh, pentru 2020. Uh, suntem uh, convinși că sunt posibilități remarcabile de creștere în această comunicare, dar totuși e nevoie de mai multe cunoștințe pentru valorificarea acestora. Această, aceste cunoștințe va permite cercetătorilor din Europa să vină cu noi produse și servicii pentru a genera această creștere. Deci propunerea noastră în legătură cu cunoștințele maritime valorifică datele pe care statele membre care le uh, colectează și astfel uh, recapitulează datele a uh, colectate. Ne va ajuta să atingem și celelalte obiective care sunt prezentate în raportul dumneavoastră. De exemplu, dați-mi voi să vă spun că ne va ajuta să reacționăm mai rapid la calamitățile neașteptate, și acest lucru ne va uh, permite să ne adaptăm la schimbările climatice, îmbunătățindu-le uh, posibilitățile de prognozare a vremii. Dacă reducem incertitudinea uh, în creșterea nivelului marim de 25%, putem să salvăm circa 100 de milioane de euro pe an să protejăm Londra, uh, Olanda și Veneția în felul acesta. Deci numai pentru aceste trei zone, reducerea incertitudinii cu 25% ne va oferi 100 de milioane de euro pe an. Această propunere se referă la eficientizarea culegerii datelor și economii în același timp. A doua propunere pe care am făcut-o este integrarea uh, supravegherii maritime și uh, pașii uh, făcuți înainte este uh, vorba de mediul comun de realizare a schimbului de informații CISE. Acest lucru este susținut de Parlamentul European și Comisia a adoptat cu două săptămâni în urmă o comunicare pe această teamă care Uh, stabilesc o uh, foaie de parcurs și un calendar pentru ca autoritățile din Uniunea Europeană să facă schimb de uh, date într-o manieră rentabilă și eficientă. Schimbul de date continuă în cele două proiecte pilot pe care le avem și o să începem să punem în aplicare și alte foi de parcurs. De asemenea, Comisia lansează un studiu în legătură cum putem să facem uh, scenariile de creștere albastră o realitate. Uh, ne axăm mai mult uh, asupra cercetării și dezvoltării tehnologice. Această muncă pregătitoare va fi baza unei comunicări a Comisiei privind creșterea albastră planificată pentru 2012. O să lucrăm în continuare pentru dezvoltarea durabilă a industriilor, cum ar fi energia marină. Apoi, în comunicarea privind turismul, avem un cadru politic pentru promovarea turismului de calitate în Europa și dacă este valorificat, dacă sunt valorificate uh, așa cum trebuie, s-ar putea crea noi locuri de muncă în zonele costiere. Aș dori uh, să spun că turismul maritim și costier sunt avute în vedere în acest text nou. Acest lucru este uh, important, este o noutate, ne dă posibilitatea să integrăm valoarea adăugată a acestei politici maritime. Acum, îndreptându-ne către 2011, ce avem în, în viitor? O planificare specială Uh, Parlamentul European a cerut Comisiei să acționeze în această privință. De aceea vă informez că pregătim o propunere de acțiune. Scopul nostru este să dăm posibilitatea statelor membre să-și optimizeze uh, folosirea spațiului maritim. O să ne uh, concentrăm asupra unei abordări comune pentru a facilita cooperarea transfrontalieră, conlucrarea cu statele membre și cu regiunile în cauză orice acțiune suplimentară în ceea ce privește planificarea spațială uh, maritimă trebuie să se combine cu uh, politici mai ample și să susțină principiul subsidiarității. Aceasta este o remarcă pe care am primit-o din partea statelor membre. Astfel, încât pentru a ghida aceste acțiuni, Comisia va uh, lansa un studiu de impact în ceea ce privește planificarea maritimă anul viitor în baza consultării publice pentru a vedea care sunt opțiunile uh, de a face să progreseze acest tip de planificare spațială maritimă. Așteptăm să primim contribuțiile dumneavoastră în acest proces de consultare. Planificarea spațială maritimă este primul proiect pentru anul viitor, al doilea este dezvoltarea uh, unor uh, uh strategii uh, pe baza Uh, domeniului maritim. Strategiile pentru Atlantic uh, sunt uh, în centrul atenției. Parlamentul a cerut acest lucru. Atlanticul are niște trăsături unice. Provocările sunt izolarea unor regiuni, densități scăzute de populație și comunicarea cu aceste regiuni. Vânturile puternice Uh, valurile puternice sunt și un potențial de energii regenerabile. În felul acesta putem să reducem emisiile de carbon ale Europei și dependența noastră de uh, furnizori. Atlanticul este un prim candidat pentru uh, promovarea diversității din tratatul de la Lisabona. Aceste idei au reieșit din procesul de consultare astfel încât noi să putem să elaborăm această strategie până în iunie anul viitor. Aceste de propuneri și acțiuni ambițioase necesită o finanțare continuă pentru a fi efective și operaționale și asta uh, pe ceea ce a rămas din perspectiva financiară din 2011 până în 2013. Și în felul acesta, domnule președinte, așa cum uh, ați cerut, la uh, propunerea noastră de regulament pentru a garanta uh, fin, finanțarea pentru uh, ce a mai rămas din perspectiva financiară. Activitățile de financiară, uh, aceste activități financiare nu o să ne oprească să promovăm dezvoltarea durabilă și politicile necesare. Finanțarea propusă de 50 de milioane de euro este modestă, mai ales dacă avem în vedere faptul că scopul acesteia este de trei ori mai mare. În primul rând, trebuie să dea posibilitatea Comisiei și statelor membre și grupurilor interesate să continue uh, activitatea uh, de explorare. Această uh, acțiune a fost inițiată prin acțiuni pregătitoare și proiecte, de, proiecte text ne va da posibilitatea să vedem care sunt opțiunile uh, împreună cu Consiliul, cu Parlamentul European și cu grupurile interesate. În al doilea rând, trebuie să complementeze și să aducă valoare adăugată finanțării existente din partea statelor membre și a zonelor costiere și acest lucru doresc să îl subliniez și anume o să ajutăm proiectele de finanțare existente pentru statele membre și uh, pentru regiuni. Și în al treilea rând, identificarea sinergiilor cu alte instrumente financiare. În felul acesta, uh, fondurile vor fi folosite uh, mai coerent, mai consecvent. Deci trebuie să ne Uh, axăm pe prioritățile politicii integrate maritime, care va fi în beneficiu tuturor. Nu o să finanțăm proiectele noastre, ci vom finanța proiectele care vor aduce avantaje tuturor din partea agențiilor uh, Uniunii Europene, uh, de asemenea uh, ONG-urilor și grupurilor interesate din statele membre. De aici vă îndemn, domnule președinte, să acordați prioritate procesului de legiferare pentru acest regulament. Acesta trebuie să intre în vigoare cât mai repede cu putință în 2011. Parlamentul European, entuziasmul acestuia nu poate fi pus la îndoială. În rezoluția dumneavoastră, pe baza raportului doamnei Meissner, ați cerut adoptarea rapidă a regulamentului. Procedând așa, ați dat dovadă încă o dată că înțelegeți uh, necesitatea uh, politicii maritime integrate Comisia așteaptă să lucreze cu Parlamentul în ceea ce privește intrarea în vigoare a acestui regulament la timp. Am văzut uh, ce poate să facă politica maritimă integrată. Vom uh, asigura finanțarea uh, necesară, dar am putea să facem și mai mult eurodeputați, domnule președinte. Sunt uh, convinsă că uh, cu sprijinul dumneavoastră 2011 va fi încă un an bun pentru politica noastră. Privind înainte, toate departamentele Comisiei lucrează acum la perspectiva financiară, astfel încât să ajungem în 2020. Acesta este principalul obiectiv. Serviciile mele analizează modalități de a eficientiza dimensiunea uh, Uh, de a include această uh, componentă maritimă în toate planurile. Uh, politica maritimă trebuie să devină o, o politică comună și este o sursă de prosperitate și creștere. Politica integrată a, este acum pe picioarele sale și are nevoie de sprijinul noastră. doamnă comisar. Domnule vă mulțumesc foarte mult. Members who wish to speak indicate, then we can put you on the list, but I have on first... Cine dorește să ia cuvântul, vă rog să se anunțe, o să facem o listă. Mai întâi, eh, domnul Cumuțacos de la PP, spune președintele. Κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά στην Επιτροπή μας. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική... Mulțumesc, domnule aș vrea să-i mulțumesc, doamne comisar, pentru că vine din nou în fața acestei comisii. Politica maritimă integrată este o politică recentă din 2007 uh, doar, dar progresează dinamic și acest, prezența noastră aici dovedește acest lucru. Este o politică integrată și ambicioasă, fără îndoială. Cu toții vrem să avem o politică cât mai ambițioasă și mizele sunt uh, foarte importante. În primul rând, integrarea tuturor celor care lucrează la mări și trăiesc de pe urma mării, turism, pescuit și așa mai departe. Și toată lumea dorește o sincronizare a eforturilor, dar toată lumea știe de asemenea cât de dificil este acest lucru. Ați vorbit de trei scopuri, în principal uh, ameniza, amen, amenajarea spațiului maritim. În primul rând, Uh, aceste trei scopuri vor merge în același ritm sau ați făcut o anumită prioritizare? Și în orice caz, care sunt prioritățile noastre? Care este prioritatea noastră pentru un moment? Și apoi vreau să vă mai întreb dacă ați, uh, v-ați gândit deja la un program, la un calendar. Apoi există întrebarea principală care se pune și anume cea a finanțării. Ați vorbit de 50 de milioane de euro până în 2013 E adevărat că e modest dacă vrem să susținem o politică ambițioasă. Și de aici uh, se ridică anumite întrebări, doamna comisar. De exemplu, ne-ați vorbit de necesitatea de a face să progreseze uh, modernizarea maritimă, sistematizarea maritimă. Nu știu dacă evoluțiile în acest domeniu sunt legate și până la ce punct de aplicarea de către toate statele riverane a dreptului maritim ONU. Pentru că ați prevăzut uh, finanțări pentru țările terțe în proiectul noastră de, regulament, dar această finanțare a țărilor riverane, țări terțe, se bazează oare pe o premisă și anume că aceste țări ar fi și ele obligate să respecte dreptul maritim internațional, convențiile maritime, pentru că e dificil să organizezi și uh, spațiul maritim cu țări care nu au aceleași puncte de referință pe care le avem și noi, adică Convenția Internațională Maritimă. Deci cum veți rezolva acest, uh, această problemă? Ați vorbit de asemenea de supravegherea maritimă și v-am ascultat cu mult interes, suntem de, de altfel de acord cu noastră, dar n-am înțeles dacă în cadrul acestei programări speciale este prevăzut un rol și pentru EMSA, pentru Agenția Europeană Maritimă. N-am intenția să Uh, lungesc mai mult intervenția mea, doamnă comisar. Vreau doar să vă mai mulțumesc că ați venit în fața Comisiei. Știți că Parlamentul și Comisia noastră vă susțin în eforturile noastre și o să continuăm să o facem cu multă atenție și vom încerca să vedem dacă acest proiect de program va putea să își mențină ritmul care a fost uh, prevăzut, adică începând cu 2011. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc încă o dată bun venit, doamne comisar, în fața acestei comisii și vreau să spun că apreciez programul pe care ni l-ați prezentat. E un program foarte ambițios care uh, tratează diversele aspecte ale politicii maritime. În ce privește majoritatea punctelor pe care le-ați evocat, ați uh, înțeles cu siguranță temerea pe care o avem în legătură cu dificultățile izvorând din implementarea unei politici maritime integrate. În măsura în care aceasta este o chestiune fundamentală. Practic vorbind, toate culturile de-a lungul istoriei s-au bazat pe mare, au avut o relație specială cu marea. Toate civilizațiile, una după alta, de-a lungul istoriei, s-au dezvoltat cu ajutorul mării. Uh, și vedem astăzi creșterea uh, presiunii uh, pe malurile Mediteranei și este evident că e nevoie de o reorganizare în jurul mării, fie că e vorba de statele riverane sau pur și simplu de marea însăși. Și adesea apar conflicte de interese în legătură cu modul în care este utilizată, folosită marea și asta evident are costuri financiare și umane. Nu se poate nega faptul că amenajarea spațiului maritim, organizarea spațiului maritim este un scop foarte, foarte important, dar și foarte dificil de atins. Dacă se dorește ca toate uh, statele membre să accepte acest tip de program. Suntem cu toții de acord să spunem că există aici un aspect transfrontalier și în consecință ar trebui ca și această organizare să fie transfrontalieră. Un alt subiect important printre activitățile pe care le-ați eh, menționat și care, au legăt- care are legătură cu marea, bineînțeles eh, este vorba de navigație. Navigația cu tot ce implică aceasta și eh, cu toate prioritățile pe care le avem în legătură cu ea. Dacă se dorește ca această industrie să funcționeze și bine, trebuie să se ajungă la un nivel înalt de siguranță și de protecție. Practic în țările noastre, astăzi, există multă îngrijorare în ce privește modul în care funcționează navigația, pentru că se manifestă din nou fenomenul pirateriei. Știm foarte bine că nu vom putea rezolva această problemă strict în cadrul Uniunii Europene, dar totuși trebuie luate inițiative la ONU, de exemplu, pentru a încerca să abordăm din diverse unghiuri această problemă care continuă să crească. Nu pot fi lăsate statele să încerce să rezolve această problemă în mod izolat. Și vreau să știu dacă în programul noastră ați prevăzut ceva în cadrul luptei împotriva pirateriei, dacă există inițiative care se pregătesc. Și în fine, spuneți-ne cum credeți, și aici voi încheia, doamne președinte, cum credeți că veți putea să lansați uh, această guvernanță a mării? Cine va participa la această guvernanță? Cum vor participa cei interesați, fie că e vorba de cei de la nivel local sau național? Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, mă bucur să vă văd în sânul uh, comisiei noastre. Mi se pare pozitiv faptul că v-ați făcut timp exact astăzi să veniți aici. Sunt uh, convinsă de importanța politicii maritime integrate. Știți lucrul acesta. Ați spus de asemenea că este o politică mainstream. E de asemenea corect. Toată lumea știe lucrul acesta. Însă problema este că uh, tocmai în momentul în care avem uh, politici atât de complicate, ne este greu să înțelegem uh, care sunt domeniile care trebuie finanțate mai întâi. Și dumneavoastră ați recunoscut această problemă. Ați spus de asemenea că încă din 2011 uh, ar trebui să stabilim clar modul în care această politică maritimă integrată va fi finanțată. Trebuie să ne asigurăm că avem mijloacele necesare și, de asemenea, trebuie să stabilim care sunt prioritățile. Este o întrebare corectă strictă, Unde trebuie să începem sau cu ce vreți să începeți dumneavoastră? Spuneați că, în general, trebuie să sprijinim toate acele aspecte care aduc avantaje Uniunii Europene. Da, suntem de acord cu lucrul acesta, însă, totuși, trebuie să fim mai concre- uh, concreți. Mi se pare în special că în ceea ce privește schimba, uh, colectarea datelor, uh, în domeniul științific, de asemenea, trebuie să fie considerate domenii sau aspecte esențiale, pentru că, după cum spuneați dumneavoastră, uh, Uh, ni se oferă astfel o serie de, uh, de uh, avantaje. Doar 10% dintre mările și oceanele lumii sunt explorate în momentul de față și e clar că putem obține o serie de avantaje de pe urma cercetării tuturor spațiilor necercetate până în momentul de față, putem să obținem foarte multe locuri de muncă sau să generăm noi locuri de muncă și, de asemenea, să utilizăm toate resursele care zac acolo în adâncul uh, mării. Prin urmare, vă întreb ce putem face uh, Uh, pentru a îmbunătăți uh, importanța acordată PMI în cadrul uh, programului cadru numărul 8. Se pune de asemenea și o altă întrebare. De fapt, și raportorul din umbră pentru al socialiștilor a spus deja că în momentul de față trebuie să clarificăm care sunt competențele neclare în momentul de față sau trebuie să rezolvăm în orice caz problema competențelor, în special, după cum spunea domnia sa, în zona Mării Mediterane. Încă un, o problemă pe lângă programul cadru pentru cercetare uh, Trebuie să ne întrebăm cum putem uh, evita orice fel de catastrofe de genul uh, celor petrec- celei petrecute în uh, Golful Mexic. Să sperăm că așa ceva nu se va întâmpla niciodată în Europa, Uh, ce putem învăța, trebuie să stabilim clar ce putem învăța de pe urma acestor dezastre și cum putem să le prevenim. De asemenea, am spus că o strategie în ceea ce privește construcția navelor în Europa ar putea să genereze noi locuri de muncă și, în acest context, dați-mi voie să vă întreb dacă demararea unei astfel de strategii intră în prerogativele dumneavoastră sau nu. Noi uh, ne-am dat seama cât de importantă este această dimensiune economică a construcțiilor navale și uh, toate locurile de muncă pe care le-ar putea genera. Domnul președinte, vă mulțumesc. Urmează domnul Van Dalen. Vă mulțumesc, domnule comisar. Din punctul de vedere al grupului uh, ECR, trebuie să spun că ne dorim un program realist și ne dorim rezultate concrete. Există o serie de aspecte importante pentru noi. În primul rând, subsidiaritatea și, în al doilea rând, îmbunătățirea condițiilor de mediu. Așadar, trebuie să eliminăm efectele negative asupra uh, mediului înconjurător pe care transportul maritim îl au. Există acel concept de porturi vezi care trebuie să fie sprijinit. Îmi cer uh, scuze că nu știu care sunt prerogativele dumneavoastră neapărat, însă voi face uz de voi folosi această ocazie pe care mi-o oferiți pentru a întreba ce face comus, Comisia pentru a îmbunătăți conținutul de sulf uh, din combustibilul pentru nave. Există reguli uh, speciale pentru diferite căi, uh, pentru rute, diferite rute maritime, însă tocmai acest lucru ar putea duce la distorsionarea competiției. Prin urmare, dați-mi voie să mă întreb care este părerea dumneavoastră cu, această, cu privire la acest aspect. A doua întrebare se referă la uh, negocierea unui sistem de comercializare a emisiilor la nivel european. Trebuie să ne uităm la, car- la rezultatele obținute în cadrul uh, Organizației Maritime Internaționale. Acolo nu s-a ajuns la concluzii clare deocamdată, însă dumneavoastră, doamnă comisar, ați putea să ne spuneți care este poziția noastră cu privire la un asemenea sistem. Vă mulțumesc mult! Uh, vă mulțumesc! Urmează domnul Kramer pentru 3 minute. Da, vă mulțumesc pentru această prezentare, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în cadrul comisiei noastre. Vorbim cu toții de mobilitate ecologică și, bineînțeles, transportul maritim este un, o variantă de transport de obicei ecologică. Asta însă dacă și în cadrul acestui tip de transport uh, scădem sau contribuim la scăderea emisiilor. Însă, din păcate, ne dăm seama că majoritatea acest navelor uh, folosesc uh, petrolul pentru a se, uh, a se deplasa și adeseori motoarele nu sunt prevăzute cu filtre. Și asta duce, bineînțeles, la poluarea mărilor. Din păcate, filtrele acestea sunt uh, foarte, foarte scumpe, însă uh, tocmai aceste tipuri de filtre foarte performate trebuie să fie promovate, pentru că doar prin intermediul lor putem promova de asemenea această imagine foarte verde a transportului maritim. Însă costurile pentru Uh, îmbunătățirea motoarelor folosite de navele mari sunt uh, mici în comparație cu costurile de întreținere a navei pe ansamblu. Însă, cu toate acestea, uh, nu se implementează aceste filtre importante care, de altfel, nu ar costa foarte mult în comparație cu costurile generale. Vă mulțumesc, urmează domnul Righe. Mulțumesc, domnule Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, comisiei că a venit în întâmpinarea noastră. O să fiu succint. În calitate de raportor la Comisia Buget, în ceea ce privește politica maritimă integrată, v-am ascultat cu foarte mult interes, însă atunci când uh, vedem uh, cât reprezintă marea ca volum, costuri, tematicile și când vedem bugetul noastră de 50 de uh, milioane, putem să ne întrebăm cu privire la caracterul vast al programelor și proiectelor și caracterul limitat uh, al suportului financiar. Întrebarea mea este următoarea. Cum aveți în vedere, dincolo de definirea programelor pe care ni le-ați uh, oferit, uh, cum vedeți această politică maritimă integrată în raport cu bugetul său? Adică uh, ne cantonăm în domeniul studiilor sau o uh, posibilitatea de a pune la oaltă studiilor făcute de statele membre. Dacă acest lucru va duce la acțiuni uh, specifice și măsuri operaționale împreună cu statele membre, pentru că dacă vorbim de ambiții și de reflectarea în buget, ne întrebăm cum o să faceți aceste lucruri. Președintele, mulțumesc, doamna Bilbao, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnă comisar. Mulțumesc că ați venit la întâlnirea comisiei noastre în această după-amiază. Cred că majoritatea vorbitorilor au reflectat această îngrijorare. Cum o să împărțiți cei 50 de milioane pentru această politică maritimă integrată? Împărtășesc cele spuse în legătură cu studiile și ceea ce urmează să se facă în anii următori, însă ceea ce cred că lipsește în această abordare este că ar trebui să se bazeze oarecum pe uh, sectorul construcției de nave care trece printr-o perioadă foarte grea. Dar, de asemenea, se pune și problema siguranței uh, navelor, nu numai pentru cei care merg la pescuit, ci aspecte importante de siguranță legate de piraterie. Apoi, inovarea, coordonarea, uh, iarăși lipsesc aceste aspecte. Apoi, se pare că există o lipsă de coordonare între comisarii care au competențe anume în acest domeniu. Cum vor conlucra în anii ce vin? Sunt de acord cu studiile pe care le-ați menționat. Dar ce vom face în următorii doi ani? O să susținem politica de pescuit, ce puteți spune despre acordurile în curs, despre planurile care sunt adoptate în momentul de față și care deja pun o serie de probleme pentru zonele de coastă, unde nu este altă alternativă. Ce puteți spune despre construcția de nave, despre șantierele navale? Cred că trebuie să avem o idee clară în legătură cu direcția în care ne îndreptăm. Aș vrea să știu dacă există oarecare coordonare astfel încât în următorii uh, ani să conveniți uh, asupra alocării bugetului Uh, la trei sau patru domenii, cum ar fi inovarea. Asta este îndoiala pe care o am și care a trebuit să vă împărtășesc, pentru că, dincolo de competențele comisarilor, trebuie să existe o coordonare. Vrem să știm încotro ne îndreptăm uh, președintele. Și eu aș uh, vrea să vă pun rapid trei întrebări. Una, ca să preiau ceea ce au spus ceilalți în legătură cu șantierele navale despre distrugerea uh, navelor uh, uh, Apoi, putem să facem ceva pentru uh, a opri uh, căderea containerelor de pe nave? știți că nu numai că acest lucru reprezintă un uh, pericol pentru mediu, ci și pentru navigație. Și industria maritimă pare să fie total blazată de faptul că 20.000 de containere se pierd căzând peste uh, bordul uh, navei în fiecare an. Uh, cred că putem să ajutăm industria maritimă să se dezvolte și uh, asta nu ne-ar costa foarte mult. Dacă am face ceva în legătură cu birocrația de care dau dovadă statele membre, chiar și în ceea ce este transporturile intracomunitare, uh, nici un mod de transport nu trece prin coșmarul prin care trece transportul Uh, maritim pentru a duce uh, încărcătura dintr-un port în altul, uh, dintr-o țară la alta. Trebuie să treacă prin proceduri vamale, prin alte lucruri și toată birocrația care este angrenată. Doamnă comisar, aveți cuvântul în următoarele 10 minute. I would like to thank all the members. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor care au luat cuvântul pentru Uh, lucrurile spuse și, ca să fiu sincer, aceste comentarii noastre reflectă și gândurile mele, pentru că e vorba de o politică nouă, cum spuneam, trebuie să fim foarte atenți și să încercăm să găsim modul cel mai realist de a progresa. Și pentru a face acest lucru, scopul nostru, primul nostru scop a fost să avem anumite contacte cu statele membre și de aceea am spus foarte multe despre problemele legate de guvernanță și cred că acum și până la sfârșitul anului sperăm să avem o rețea cu statele membre și cu unii reprezentanți responsabili cu politica maritimă integrată în toate statele membre. Avem puncte de contact în toate statele membre și continuăm să uh, ne ocupăm de acest lucru, după cum, înțelege, după cum înțelegeți, aceasta nu e o problemă de finanțare, ci trebuie convinși acești oameni că există de oferit o valoare adăugată și atunci îi vom convinge în legătură cu importanța acestei rețele și, de asemenea, am încercat să reacționăm împotriva tuturor acestor probleme de birocrație pe care le-a menționat președintele. Și apoi avem acești trei piloni ai politicii noastre. Cunoștințe informațiile maritime, supravegherea maritimă și planificarea specială maritimă. Dați-mi voi să mă refer la fiecare cunoașterea maritimă și dați-mi voi să explic lucrurile logic pe baza unor exemple. Care este scopul nostru? Ce vrem să facem? Vrem să creăm legăturile între toate proiectele care au uh, legătură cu marea și cu cunoașterea. De exemplu, în anul viitor am, uh, pentru anul viitor am o cooperare cu doamna Queen, comisar pentru cercetare, împreună am decis să lansăm un program pentru mările și oceanele a viitorului. 45 de milioane. Deci avem cooperare cu ceilalți comisari, dar am descoperit că acesta nu este singurul caz în care există, avem finanțare pentru cercetarea maritimă. Avem sute de milioane de euro prevăzuți anul viitor pentru cercetare în domeniul maritim. Deci când vorbim despre finanțare, să nu uităm că avem nevoie de aceste 50 de milioane ca să facem legături între sectoare care au deja multe milioane alocate. Deci acești 50 de milioane nu sunt uh, suma care se referă strict la aceste, la aceste acțiuni. E o sumă modestă prin care noi să creăm legături între proiecte care deja există. Și o să vă explic în ce mod o să facem acest lucru. Dar această cercetare maritimă este un exemplu foarte bun. Am avut 41 de milioane pentru anul viitor de pe finanțarea pentru cercetare, pentru abordări maritime, dar avem sute de milioane pentru cercetare în general. Deci asta vom face și care e problema noastră aici? Problema pe care o avem și pe care am văzut-o din punctul nostru de vedere și mă refer la construcția de nave, domnule președinte, este că avem foarte multe programe de cercetare uh, dedicate navelor ecolo- mai ecologice și inovațiilor în ce privește construcția de nave, dar nu am ajuns la stadiul comercializării încă. Deci problema noastră este să convingem serviciile comisiei să dea finanțarea proiectelor care conectează aceste uh, eforturi de inovare și de cercetare și cu industria, uh, cu industria uh, producătoare de nave. Deci avem proiectele și avem nevoie de aceste sume ca să creăm legăturile între proiecte. Sigur, construcția de nave și demantelarea navelor și siguranța navelor, toate aceste lucruri nu sunt de competența mea, dar aș vrea să vă informez că am o cooperare foarte bună între serviciile mele și uh, cele ale domnului Sim Calas. De exemplu, EMSA va lua parte în acest program de supraveghere. Dați-mi voie să explic în ce fel, ca să uh, răspund la întrebarea domnului Cumuțacos. EMSA uh, își va avea propriile sale competențe, noi nu amestecăm în această zonă. Ce încercăm să facem este să colectăm toate datele de, de la toate serviciile, incluzând și EMSA, pentru a le face compatibile și accesibile pentru toată lumea. Așadar, EMSA ne va da nouă, și este un lucru pe care am căzut de acord, ne va da datele lor, luăm date de la statele membre, de la autoritățile naționale, autoritățile militare, le vom aplica uh, în mod integrat și le vom oferi tuturor. Vor fi disponibile așadar pentru toată lumea și astfel se vor putea face programele de siguranță. Pentru că scopul nostru în ce privește supravegherea maritimă nu este să înlocuim acțiunea EMSA, ci să uh, colectăm în mod centralizat datele și să le oferim tuturor. Și uh, scopul nostru uh, în legătură cu aceste 50 de milioane, o sumă foarte mică, este să avem un proiect pilot, de exemplu în zona Mediteranei, un proiect prin care să oferim date tuturor. Asta va fi valoarea adăugată care va convinge pe unii că avem uh, ceva de făcut. Și de asemenea am, vorb, am lucrat cu domnul Potocnic pentru că în legătură cu, am vorbit despre planificarea specială maritimă, am discutat cu domnul Potocnic pentru a avea managementul de coastă și uh, planningul special și să avem o evaluare de impact unică pentru ambele acțiuni. Așadar, creăm sinergie aici și va fi mai ușor pentru comisie să reacționeze după aceea. În ce privește emisiile eh, și Organizația Internațională, Organizația Maritimă Internațională, AMO a muncit foarte mult, a făcut foarte multe studii pe eh, emisii de oxid de azot, dar nu de dioxid de carbon. Știți care e diferența? Da. Eh, să nu uit, spune doamna comisar, că vorbesc cu Comisia de Transporturi, totuși, domnule președinte. Ce vrem să facem este să ajutăm Organizația Mondială a Mării pentru că poziția Comisiei aici este că Uniunea Europeană nu își poate permite să aibă propria legislație, de să fie doar legislație EU care să meargă împotriva legislației uh, Organizației Mondiale a Mării. Pentru că dacă facem acest lucru, atunci noi o să avem un sector maritim necompetitiv față de sectoare similare din alte părți. Deci nu putem să spunem navelor noastre uh, trebuie să ai acest nivel de emisii, pentru că după aceea ce să facem? Am înțeles ce ați spus că e nevoie de transport maritim curat, dar trebuie să nu uităm că transportul maritim, chiar și acum, e mult mai prietenos cu mediul decât celelalte tipuri de transport. De exemplu, uh, evident ne evoluăm, facem progrese uh, treptate și sper că anul viitor vom avea o abordare comună. Asta este ce, ce pot să spun. În ce privește birocrația și zona de shipping, trebuie să admit că dacă ai o încărcătură și trebuie să o muți, pe, să o transporti pe, pe uscat, e mult mai ușor decât să o transporti pe mare. Domnul Calas a lansat deja o procedură pentru a avea o piață, o zonă de piață internă pentru shipping maritim uh, de uh, distanțe scurte și sper că anul viitor îl vom avea. În legătură cu pirateria, un cuvânt, nu suntem uh, fericiți, nu suntem mulțumiți de rezultate, domnule Danelis am avut această operațiune Atalanta împreună cu NATO, dar nu, situația nu e foarte bună. Avem o creștere a numărului de atacuri și, de asemenea, avem o creștere a sumelor cerute drept răscumpărare și a asigurărilor. Trebuie să facem ceva. Și doamna Ashton, care e responsabilă de această chestiune, va, se va ocupa de asta. Și în fine închei, înțeleg că uh, suma e mică, dar vreau să înțelegeți că nu vom folosi această sumă doar ca să finanțăm toate aceste uh, uh, proiecte. O să folosim această sumă pentru studii și pentru proiecte pilot, pentru a crea legături între proiecte care există deja și pentru a încerca să găsim niște proiecte pilot care pot aduce o valoare adăugată. Asta e a politicii noastre. Asta e tot. Și dacă, dacă gândim din această perspectivă, nu e o sumă mică și trebuie să ne bucurăm de susținerea dumneavoastră, pentru că nu sunt sigură că Consiliul va fi gata să ne aloce nici măcar această mică sumă din cauza crizei și a tendinței generale pe care o avem. Așadar, vom vedea cum merg lucrurile, dar vă pot spune că putem fi foarte concreți uh, chiar și până la ultimul euro uh, ca să convingem pe toată lumea că avem un program viabil. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mulțumesc. Puteți adăuga, doamna comisar. Am, uh, nu am reacționat la ceea ce a spus domnul Comuțacos, vreau să vă spun că vom folosi acest studiu de impact în ceea ce privește gestionarea zonei de coastă și planificarea maritimă integrată pentru a crea legături. Nu spunem că cine cooperează cu noi uh, trebuie să ratifice această uh, clauză. Problema se pune numai pentru uh, terțele țări aceasta este problema cu care se va confrunta mâine uh, Comisia în ceea ce privește extinderea și politica de vecinătate. Este o întrebare bună. Vrem să hotărâm asupra ei în ceea ce privește relațiile bune cu uh, vecinii noștri mâine la colegiu. Președintele, mulțumesc din nou, doamnă comisar, mulțumesc că Ați răspuns la invitația noastră și ați răspuns întrebărilor noastre. După cum știți, există o amplă susținere în această comisie pentru propunerile uh, de politică maritimă integrată. Este nevoie să dezvoltăm sectorul maritic și politica maritimă mult mai mult decât o facem acum. Vă mulțumim și așteptăm să vă revedem în cadrul comisiei noastre. Mulțumesc!